Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Se pare că nu mă aude nimeni. Mă auziți? Nimic. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. O să vă rog să vă ocupați locurile, să terminați discuțiile pasionante, să începem votul. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Bun venit în această sală în care am petrecut multă vreme în trecut, adoptarea ordinii de zi, ea este inclusă în dosarul fiecăruia dintre dumneavoastră. Dacă nu există observații, poate fi adoptată fără a fi modificată. Cred că da. Simt asta, spune președintele. Se aude mai bine acum? Nimic. Și acum e mai bine? Acum e mai bine? Președintele spune că microfonul nu funcționează, deși acesta funcționează. Nu mă aud. Oh, now it's working? Acum funcționează? Dar nu funcționează adecvat. Deci ordinea de zi. E cineva împotriva ordinii de zi? Nu, nu funcționează. Are cineva observații uh, împotriva proiectului de ordine de zi? Comunicările președintelui sunt cât se poate de simple. Vreau să vă informez <coughs> că la începutul sesiunii de după amiază de la ora 3 vă vor fi prezentate informații în legătură cu două, trei chestiuni. Conferința AFED-ITRE în ceea ce vește cercetarea, inovarea și cooperarea cu țările din vecinătate, uh, care a fost organizată pe 31 martie 2015. Doamna Patricia Toia, vicepreședinta noastră, a fost prezentă acolo împreună cu mine. Am discutat o mulțime de aspecte și o să Uh, vă prezentăm un scurt raport de la această întâlnire la ora 3, în al doilea rând un raport privind prima întâlnire a grupului de lucru privind uh, uh, Uniunea Digitală de pe 26 martie 2015, o întâlnire încununată de succes. Probabil că prezentările vor dura 10-15 minute. Acum nu avem timp pentru a face astfel de prezentări, pentru că trebuie să trecem la vot. Dacă vă interesează, poate colegul Eller, vă rog. Colegul Eller, nu mă aude nimeni. Nu mă aude nimeni, e foarte greu să spun ceva. Dacă nu ai microfon, nu ești președinte. aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor care sunt incluse uh, în dosarele noastre, cea de pe 23-24-2015 și întâlnirea din 9 martie 2015. Observații? Se pare că nu este cazul. Sunteți de acord, le aprobați. În primul rând o să facem uh, un test de vot, pentru că începem cu votarea. Vă place uh, Comisia ITRE? Vă rog să răspundeți. Aceasta este întrebarea pe care o punem întotdeauna la votul test. Votul s-a deschis. Agenda digitală. Votul s-a deschis, microfonul nu funcționează. Îmi place Comisia I3, așa încât uh, o să votez și eu, da. Vezi cum se Vot. Fondul uh, European pentru Investiții Strategice. Raportor doamna Kathleen uh, Van 536 de amendamente au fost depuse, sunt multe compromisuri. Să începem votarea. Compromisul 1 și compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat, adoptat. Amendamentul 256 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 258 pentru prima parte pentru împotrivă trebuie să verificăm electronic Verificarea este deschisă. 258, partea 1. Un membru în plus de la PPE. Prea mulți membri de la PPE. Bun. Votul s-a închis. Respins. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, Respins. Amendamentul 265. Numai prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Verificare electronică. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Din nou un membru PP în plus. Votul s-a închis. Adoptat. 266. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Aveți dreptate. 267. Cine este pentru, împotrivă? Să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Acceptat. Adoptat. 269. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 270 pentru, împotrivă, adoptat. 200, 271 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 3 și 35. Cine este pentru, împotrivă, adoptat amendamentul 277. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. 279 pentru, împotrivă, adoptat. 293 pentru, împotrivă, respins. 295 pentru, împotrivă, Verificare electronică. Votul s-a deschis. 295. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 304. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 333 pentru împotrivă respins, dar să verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 5 pentru Împotrivă. Adoptat. Compromisul 6, 19 și 30. Vot în bloc. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Felicitări pentru aceste compromisuri, amendamente de compromis. 492. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 430. Prima parte. Numai. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 31 și 428 votate în bloc pentru, împotrivă, să verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 435. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 438. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 441. Pentru. Respins. Îmi cer scuze, spune președintele. Cine este împotrivă? Deci, din nou, 441. Votăm 441. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 443. Cine este pentru? Împotrivă. Respins, Da să verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 444. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 445. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Verificăm 445. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 36. Pentru. Vreți să verificăm? Nu. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins, dar să verificăm electronic 36. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 39. Compromisul 39. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Abțineri. Îmi cer scuze, spune președintele. Abțineri. Să-l verificăm, pentru că nu este clar. Deci, compromisul 39. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Amendamentul 447, partea 1. Aș uh, vrea să știu care este rezultatul votului, pentru că avem plus în dreptul. La compromisul 39 e acceptat. Un rezultat foarte bun. Am votat plus aici. Toate ledurile erau roșii și vreau să știm uh, care sunt rezultatele exprimate în cifre. 30 pentru, 13 împotrivă și trebuie să verificăm abținerile. Deci vom verifica abținerile. Deci 30 pentru, majoritatea o majoritate clară, tranșantă. 447. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul s-a deschis, verificăm electronic. Votul s-a închis. adoptat. Amendamentul 447 este adoptat. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat compromisul 8 și 38. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 473. Pentru, împotrivă, să verificăm electronic, 473. S-a deschis votul. Votul s-a închis la 473 și este respins. Nu, este adoptat, spune președintele. Adoptat. 39. Pentru. Împotrivă. Nimeni nu știe, Asta e șocul. Votul s-a deschis. Verificare electronică. Votul s-a închis. Respins. 474. Cine este pentru? Împotrivă. Verificare electronică la 474. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 475 pentru împotrivă respins. Amendamentul de compromis 10 pentru împotrivă adoptat. Amendamentul de compromis 11 pentru împotrivă adoptat. Amendamentul 495 pentru, împotrivă, să verificăm. 495. Votul s-a închis, respins. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendam, uh, compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 511. Pentru, împotrivă, adoptat. 512. Pentru, împotrivă, adoptat. 514. Pentru, împotrivă, adoptat. 515 pentru, împotrivă, adoptat. Da, să verificăm electronic. Verificăm 515. Votul s-a închis. Cinci, unu, șase. Potrivă adoptat. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 57. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Amendul, 63. Pentru împotrivă, adoptat. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, respins. Comprim, compromisul 41 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 18 pentru, împotriva, adoptat. Amendamentul 99 pentru, împotriva, abțineri. Cred că este respins. Respins. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, să verificăm electronic. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 102 pentru? Împotrivă? o mică greșeală. Cred că trebuie să verificăm, nu a fost foarte clar. Votul s-a deschis la 102. Votul s-a închis și este adoptat. Amendamentul de compromis 20 pentru împotrivă adoptat. Amendamentul 163, partea a doua numai. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Compromisul 21. Bun. Să verificăm electronic 163, partea a doua. Votul s-a deschis. Un membru de la PPM Plus E în regulă. Votul s-a închis. Respins. Am spus adoptat? Bun, îmi cer scuze. Compromisul 21. Pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 40. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 40 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 22 pentru împotrivă, adoptat. 23 pentru împotrivă, adoptat. Compromisul 24 pentru împotrivă, adoptat. Amendamentul 129 pentru Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 131. Pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic. Votul s-a deschis la 131. 131. Verificare electronică. Votul s-a închis și este respins. Compromisul 25. Pentru împotrivă, adoptat. Compromisul 26 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 27 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 28 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 148 pentru, împotrivă, respins. 150 pentru, Împotrivă. Să-l verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și este respins. Compromisul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 158 pentru? Împotrivă? Respins. 159 pentru împotrivă adoptat 160 pentru împotrivă adoptat 162 pentru împotrivă respins 161 pentru împotrivă adoptat 105 Abțineri. Deci, din nou, 161, înțeleg. 161, să verificăm încă o dată. Electronic, 161. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Am vrut să ne ușurăm uh, munca. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul s-a deschis, verificăm electronic. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 166. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. Votul s-a deschis. 166. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 167. Pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și este respins. Amendamentul 169 pentru împotrivă adoptat. Compromisul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Compromisul 33. Pentru. Împotrivă adoptat. Compromisul 34 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 188 și 189 împreună, cine este pentru, împotrivă, să verificăm electronic, votul s-a deschis două amendamente, considerentele, considerentul 23. Votul s-a închis. Respins. Considerentul 25, amendamentul 190. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 193. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm electronic. 193, votul s-a deschis, votul s-a închis. La 193, care este adoptat. 192, cine este pentru, împotrivă. Deci este adoptat. 194, cine este pentru, Să verificăm 192. Verificare electronică la 192. Votul s-a închis și este adoptat. Unele uh, grupuri politice sunt indecise, dar acum lucrurile sunt clare, am văzut asta. 194. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm electronic 194. Vot electronic. Votul s-a închis și este respins. Amendamentul 531. Amendamentul 531. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 195. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 196. Pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic. Votul s-a deschis. Verificăm 196. Votul s-a deschis, votul s-a închis și este respins. 197 trebuie să votăm pentru, împotrivă, respins în mod clar. Considerentul 31, amendamentul 219. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 220. Pentru. Împotrivă. Se pare că este adoptat, dar să verificăm electronic pentru a fi sigur. Votul s-a deschis și votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 36. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Compromisul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. 228 pentru, împotrivă, adoptat. Și votul final, vot electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 53 uh, șase abțineri. Felicitări și doamnă raportor și tuturor dumneavoastră după discuții lungi, măsurate în numărul de ore de discuții, dar nu din punct de vedere al timpului. Trecem la următorul punct. Amending budgets. Da. Vorbim despre rectificarea de buget numărul 1 din 2015. Fondul European pentru Investiții Strategice cu aceeași raportare și 24 de amendamente. Aici nu au fost necesare amendamente de compromis. Începem. Amendamentul 11. Oare zic bine? Întreabă președintele. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amenamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Acceptat. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Acceptat. 3. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 4. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 12. Pentru împotriva, respins. 13 pentru, împotriva, respins. 14 pentru, împotriva, respins. 15 pentru, împotriva, respins. 16 pentru, împotriva, respins. 17 pentru, împotriva, respins. 5 pentru, împotriva, abțineri, acceptat. 6 pentru, împotriva, adoptat. 18 pentru, împotriva, respins. 19 pentru, împotriva, respins. 20 pentru, împotriva, respins. 21 pentru, împotriva, respins. 22 pentru, împotriva, respins 23 pentru, împotrivă, respins 24 pentru, împotrivă, respins 7 pentru, împotrivă, adoptat 8 pentru, împotrivă, adoptat 9 pentru, împotrivă, adoptat 10 pentru, împotrivă, adoptat. Vot final electronic. Am deschis votul. și votul este închis acum. Fenomenal! 62 pentru, două voturi împotrivă. împotrivă. Iată cum funcționează democrația. Și acum raportarea, doamna Van Bremt, a dorit să spună câteva cuvinte după ce am muncit din greu până încoace. Foarte pe scurt, domnule președinte. Mai întâi, vreau să mulțumesc tuturor membrilor, în special membrilor, eh, raportorilor din umbră, care au făcut treaba extraordinară în timpul acesta limitat pe care l-am avut la dispoziție. Am colaborat foarte bine. În al doilea rând, eh, vreau să pledez în fața dumneavoastră, domnule președinte, Uh, pentru următorul lucru. Știm că acesta este doar un prim vot din multe voturi. Următorul vot are loc în Econ uh, săptămâna viitoare, dar este un vot special și avem uh, competențe exclusive în ce privește Orizont 2020. Există și un consens larg și nu mă doiesc uh, nici de consensul cu Econ și cu alte comisii. Dar, în temeiul 5, articolul 5.2 din regulament, am, din TFUE, avem competențe exclusive. Și știu că la, uh, de, la Econ și la Comisia de Bugete se invocă depășirea competențelor noastre exclusive. Eu știu însă foarte sigur că nu ne-am depășit competențele exclusive. Și de aceea apelez la colegii noștri, dar și la dumneavoastră, în calitate de președinte, să uh, ne asigurăm că uh, ne achităm de competențele noastre și că, și că, uh, că noi nu vom ceda de la compromisul foarte bun pe care l-am obținut votând articolul 5.2. Mulțumesc! Uh, let me uh, remind you. Președintele, vreau să vă reamintesc ceva, un lucru foarte important. Și mai întâi vă mulțumesc, doamnă Fambrem, pentru remarci. ITRE are competențe exclusive, într-adevăr, în ce privește articolul 5.2, adică obiectivele pentru investiții. Uh, articolul 18 Uh, tai fonduri de la Orizont 2020 și 20 tai de la uh, facilitatea Connecting Europe. Acestea sunt decizii care au fost adoptate în comisia uh, responsabilă pe fond fără vot, dar în baza unui gentleman's agreement. Da? Și în baza unei singure cifre din buget. Știți despre acest lucru pentru că ați fost informați despre această chestiune. Era vorba de Comisia de Transporturi. Da? Mai precis, era vorba de uh, domnul Kramer. Deci trebuie să ținem cont de asta. Dar, în general, uh, și în principiu, aveți dreptate, doamnă. Haideți însă să adăugăm acest punct minor, să zicem, așa numitului gentleman's agreement uh, care a avut loc, pentru că, uh, iată, acest acord este și el la fel de important ca și orice alt acord uh, între noi. Vă mulțumesc încă o dată, stimați colegi, pentru osteneală. Și acum trecem la uh, punctul numărul 7, uh, oportunități de creștere pentru uh, IMM-urile verzi. colegul de Bacăr de la ALDE a fost raportor, 183 de amendamente. Comisia de bugete și regii și-au adus avizele și începem cu compromisul 9. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 5.2. Pentru. Împotrivă. Respins. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 57 pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm amendamentul 57. Votul electronic e deschis. Am închis votul. Respins. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Com compromisul 12. Da, 11 tocmai a fost. Îmi cer scuze, spune președintele, compromisul 12. Pentru? Împotrivă? Adoptat. Abțineri, dacă sunt. Da. Vă voi întreba și de abțineri. E în regulă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, Verificăm. Amendamentul 74, votul e deschis. Am închis votul. Adoptat. 75 pentru. Împotrivă. Adoptat. 76 pentru. Împotrivă. Verificăm. Vă rog să vă ridicați mâinile ca lumea pentru că nu văd foarte bine care este opțiunea exprimată. Deci, Vot electronic deschis pe 76. Am închis votul. Respins. 79 pentru. Împotrivă. Se respinge. 81 pentru. Împotrivă. Se respinge. 82 pentru. Împotrivă. Adoptat. 83 pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm amendamentul 83. Verificare electronică. Votul e închis. Respins. 84 pentru. Împotrivă. Adoptat. 85 pentru. Împotrivă. Adoptat. 86 pentru, împotrivă, adaptat. 87 pentru, În regulă. Trecem la procedura normală. Încă o dată, votăm amendamentul 86. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Se adoptă. 87. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Respins. 88. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 89. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 97 pentru, 97 prima parte, pentru că e în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm prima parte de la amendamentul 97. Votul e deschis. Am închis votul. Și se adoptă. A doua parte acum, din 97, cine e pentru? Împotrivă? abțineri, respinsă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 105 pentru, împotrivă, verificăm, verificăm amenamentul 105, votul e deschis și închid votul. Se respinge. 106 acum pentru, împotrivă. Verificăm amenamentul 106. Votul e deschis. Am închis votul. Se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 108 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 118. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 18. Pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. Amendamentul 123 pentru, împotriva, abțineri, respins. 124 pentru, împotriva, abțineri, respins. 125 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 126 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 127 pentru, Împotriva. Abțineri. Adoptat. 129 pentru. Împotriva. Abțineri. Eu zic că se adoptă, dar trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 129, votul e deschis. Vot închis. Se adoptă. 131 pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 132. 131. Ba nu, îmi cer scuze, spune președintele 132. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Deci verificăm amendamentul 132, vot electronic deschis. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 133. Împotriva, abțineri. Verificăm și aici. Verificăm amendamentul 133 și vă mai rog să vă ridicați mâna ca lumea să vă văd. Am închis votul pe 133 și se respinge. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amenamentul 138. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 21, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. A doua parte. Din compromisul 21. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Respinsă. Amendamentul 147. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 147. Și închid votul. Adoptat. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 159 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 170 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 171 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 172 pentru, împotrivă, abțineri, nu se știe. Deci verificăm amenamentul 172, verificare electronică. Închid votul. Se respinge. 173 și 174 împreună, pentru că sunt identice. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm și aici. Verificăm la 173-174 împreună, vot electronic deschis. Și îl închidem acum. Se resping o mare greșeală. Dar e în regulă, spune președintele. 175. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Amenamentul 175, verificat electronic. O deschis. Am închis votul. Se adoptă. 176 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 177 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 178 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 24 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 183 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri,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 Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 19, prima parte din două. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. Și acum a doua parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 22. Verificare electronică. Vot deschis. Vot închis acum. Respins. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Regii 1 pentru, împotriva, abțineri, Deci, încă o dată, la regi 1 am închis votul, așa. Și se respinge. Ce scuze, puneți președintele, dar nu vă ridicați mâna ca lumea. Regii 4, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Regii 5, pentru? Împotrivă? Abțineri? Ad adoptat. Regii 8, pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat, cred. Da, se adoptă. Regi 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Regi 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Regi 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat de la bugete E pentru, împotrivă, abținere adoptat, bugete 1 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, buget 2 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Verificăm amendamentul 2 al Comisiei de Bugete. Votul e deschis. Și am închis votul. Se adoptă. Bugete 4. Pentru, împotrivă abțineri, respins. Bugete 6. Pentru, împotrivă abținere adaptată. Bugete 8 pentru, împotrivă abțineri, respins. Și acum vot electronic final asupra textului astfel amendat. Am deschis votul. Și închid votul acum. 54 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Mulțumim foarte mult domnului Debacor, felicitări pentru raportul dumneavoastră și felicitări și raportorilor din umbră cu toții ați prestat ceva extraordinar. Trecem mai departe la punctul numărul 8, limitarea emisiilor în atmosfera anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere. Raportor este Frederick Federley. 185 de amendamente și o serie de amendamente de compromis. Așa că haideți să începem. Let us start voting. Începem votul. Amendamentul 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34. Pentru. Deci primul amendament, 75, a fost adoptat și, din fericire, sărim direct la 74. Îmi cer scuze, la 34. Prima dată am spus corect, este 34. Pentru. Împotrivă. Abținei. Se acceptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abținei. Să verificăm electronic. Deschid votul. Închidem votul. Se respinge. 19 pentru, împotrivă, abținei, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abținei, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abținei. Să verificăm pentru 38. Deschid votul. Închid votul. Se acceptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Verificăm pentru 41. Votul electronic. Închid votul. Se respinge. 42 și 43 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu. Vom verifica. 44. Verificăm electronic. Închidem votul să adoptăm. Patruzeci, partea a patra. Pentru, împotrivă, abținei, se respinge. 45, pentru, împotrivă, abținei, se respinge. Vă rugăm să ridicați mâna, pentru că aici nu văd nimic. Încă o dată, 45. Verificare electronică pentru 45. Închidem votul. Se respinge. 46 și 47 votăm împreună pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50. Pentru. 50. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 și 31 votăm în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, A trebuit să verificăm. Votăm pentru 108. Verificare electronică. 108. Votul închis. Se respinge. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abținei. Să verificăm. Votăm pentru compromisul 4. Vot electronic. Așteptăm în liniște. Avem prea multe voturi de la PP. Închidem votul. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Votăm pentru compromisul 6. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm în bloc de la 124 până la 130, adică șapte amendamente împreună. Pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic. Votul se închide. se respinge. Amendamente 135, îmi cer scuze, spune domnul președinte. 131. Amendamentul 131. Pentru. Împotrivă. 132. Pentru. Împotrivă. Abținei. Se respinge. 133. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Închidem votul. Se respinge. 1, 3, 4. Pentru. Împotrivă. Abținei. Să verificăm. Verificăm pentru 1, 3, 4. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 15 pentru împotrivă abțineri să verificăm electronic. Verificăm pentru 15. Închidem votul. Se adoptă. Votăm în bloc de la 135 la 137. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu. Să verificăm electronic. Votăm pentru trei amendamente, 135, 136 și 137. Deschidem votul, închidem votul. Se respinge. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. 142. Amendament. Împotrivă, abțineri. Aș zice să verificăm. Votăm pentru 142. Se închide votul. 1, 4, 3 pentru, împotrivă, abținei, se respinge. Amendamentul 16 a fost retras. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abținei se acceptă. 190, 190 pentru să verificăm. Deschidem votul. Pentru 190, închidem votul. Se respinge. 192 îmi cer scuze. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abținei? Se respinge. Amendamentul 191. Cine este pentru? Se respinge. 193. Pentru? Împotrivă? Abținei? Se adoptă. 194. Pentru? împotrivă, să verificăm pentru 194, vot electronic și închidem votul. Se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm pentru 195. Verificăm electronic. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentele 1 și 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abținei. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Votăm electronic amendamentul 2. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. A, nu, nu verificăm electronic, ci deschidem votul final pentru întregul raport. Deschidem votul, închidem votul. Închidem votul. 42 pentru, 9 împotrivă, 10 abține. Felicitări! Vă mulțumim foarte mult pentru efortul depus și pentru colaborare și trecem mai departe la următoarea procedură de vot. punerea în aplicare a directivei Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și ale drepturilor conexe în societatea internațională, 134 de amendamente și 11 amendamente de compromis. Începem. Amendment. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 21 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 2. Cine este pentru? împotriva Abțineri. Adoptat. Amendamentul 8. Pentru. împotriva Abțineri. Să verificăm electronic amendamentul 8. Verificare electronică. Votul s-a închis adoptat. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 16. Pentru împotrivă, să verificăm. 16. Verificare electronică la 16. Votul s-a închis. Adoptat. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 24 uh, pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotriva, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins probabil, dar să verificăm. 44, verificăm electronic. Vă rog să votați 44, votul s-a închis, adoptat. Vă rog să ridicați mâna. 45, pentru, împotrivă, Abțineri adoptat. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 80. Verificare electronică. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 49 pentru. Împotrivă. Da, trebuie să verificăm. Verificare electronică. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 60 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 63 pentru, împotrivă, abțineri, să, să verificăm 63. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 5 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 75 pentru. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri, adoptat. 76 pentru Împotrivă. Să verificăm 76. Verificare electronică. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Și este respins. 77 pentru, împotrivă, abține, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 89 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 91 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 94 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 95 pentru, împotrivă, abțineri respins, 97 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm electronic 97. Vă rog. Votul s-a închis. Adoptat. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 112 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 113 pentru, împotrivă, abțineri respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 122 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 123 pentru, împotrivă, abțineri respins, 127 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 129 pentru, împotrivă, abțineri respins, compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 131 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, s-a produs o mică eroare, amendamentul 82 uh, nu a fost supus votului. Da, se poate. La pagina 8, sub compromisul, după compromisul 5, la pagina 8, amendamentul 82 am verificat acum și nu a fost supus votului. Deci 82. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm electronic. 82. Verificare electronică. Votul s-a închis și este adoptat. Și acum votul final prin vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Felicitări pentru rezultat. A fost adoptat cu 47 de voturi. Și acum trecem la ultima listă de vot. Dragi colegi, protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate, secrete comerciale împotriva dobândării, utilizării și divulgării ilegale. Michel Rivasi este raportorul. 280 de uh, amendamente și amendamente de compromis. Să începem cu amendamentul de compromis 1. Pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 101, 102 împreună pentru, împotrivă, abțineri, este adoptat. Compromisul 2 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm amendamentul 8. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și este respins. 115 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul de compromis 3 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul de compromis 4 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri, să verificăm electronic 11. Verificare electronică. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 12 pentru împotrivă, abțineri, să îl verificăm încă o dată. Amendamentul 12. Votul s-a închis. Respind. 122. Pentru. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123, 124, 125 în bloc. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Verificăm electronic. Votul s-a deschis. Deci 123, 124, 125. Votul s-a închis. Respins. 126 pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. E important. 13. Verificare electronică. Votul s-a închis. Respins. 127 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Acceptat. 130 pentru împotrivă, arcimer adoptat. 131, 132 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 133, 134 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 135, 136 în bloc, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 142 pentru, împotrivă, abțineri respins, 15 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 151 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 152 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 154-155 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 157-158 împreună votate, două amendamente pentru, împotrivă, abțineri adoptate, 160 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 161 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 162 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru împotrivă, abțineri, adoptat, 169 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 170 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 179 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm electronic 179. Verificare electronică. Votul s-a închis. Respins. 178 pentru împotrivă. Abțineri. Vă rog să votați mai clar. 178 vot electronic. Votul s-a închis. Respins. 180. Inclusiv uh, amendamentul oral al socialiștilor și democraților. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Da, este adoptat. Dar ar trebui să votăm și amendamentul 23, pentru că 180 nu exclude amendamentul 23. Așadar, să ne întoarcem la amendamentul 23 și să-l votăm. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 27. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 190 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 28 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 191 pentru, împotrivă, să verificăm 191. Verificare electronică. Votul s-a închis. Respins. 29 pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 34 pentru, împotriva abțineri, adoptat, 35 pentru, împotriva abțineri, adoptat, compromisul 11 pentru, împotriva abțineri, adoptat, verificăm compromisul 11. Verificare electronică la compromisul 11. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Adoptat. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. a compromisul 12 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 39 pentru împotrivă abțineri. Să verificăm 39, verificare electronică la 39. Votul s-a închis. și este respins. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 216, 217 în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 218 pentru, împotrivă, abține respins. 219 pentru, împotrivă, abțineri respins. 220 pentru, împotrivă, abțineri Trebuie să verificăm 220. Verificare electronică. Votul s-a închis și este respins. 221 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 222 Deci, nu votăm 222 pentru că amendamentul 44 a fost respins. Deci nu este nevoie să verificăm 200 222. La fel și cu 229, aceeași situație, amendamentul 44 a fost respins. 230 pentru împotrivă, abțineri, respins, 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 232 pentru împotriva abțineri adoptat 233 pentru împotriva abțineri respins 234 pentru împotrivă abțineri respins 235 pentru împotrivă abțineri respins 236 pentru, împotrivă, abține respins, 46 pentru, împotrivă, abțineri respins, 237 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 15 compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 251 pentru împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 16 pentru împotrivă. Abțineri adoptat. 267 pentru împotrivă. Să verificăm 267. Verificăm electronic. și votul s-a închis. Respins. Compromisul 17. Abțineri. Adoptat. 276. 276 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 277 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 278 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. ...279 a fost retras, 280 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, Amendamentul de compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 60 pentru, verificăm electronic 59, verificăm electronic 59. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Respins. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abține respins. Compromisul 21 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. Compromisul 22 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. Compromisul 23 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 77 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 78 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 79 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, îmi cer scuze, spune președintele, a fost greșeala mea. Din nou, 81 pentru. 81 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 82 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 83 pentru, împotrivă, abțineri, este și acesta adoptat, 84 pentru, împotrivă, abțineri respins, 85 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 86 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 87 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 88 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 89 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 90 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 91 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 93 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 94 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 95 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 96 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 98 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Și votul final prin vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și rezultatul este 46 la 5 cu 4 abțineri. Felicitări, mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru că ați fost răbdători Poate că trebuie să mă odihnesc puțin după vot. O să o rog pe doamna prim vicepreședinte Patricia Toia să prezideze restul sesiunii de dimineață și ne reîntâlnim cu toții la ora 3. Patricia, mulțumesc uh, foarte mult pupitrul acesta funcționează foarte bine. possiamo riprendere il nostro lavoro. Dacă sunteți de acord, haideți să mergem mai departe cu ordinea noastră de zi. Iar pe acei colegi care vor să iasă din sală, îi rog să o facă cât se poate de repede și în liniște, pentru că mai avem ceva de făcut până la ora prânzului. Trecem așadar la punctul de pe ordinea de zi care vizează uh, economia albastră. Eh, colegul eh, Joao Ferreira este raportor și dau cuvântul raportorului pentru a ne prezenta eh, câteva considerații preliminare, după care vom da cuvântul și raportorilor din umbră și celorlalți colegi. dia. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Dacă îmi permiteți, vreau să vă împărtășesc câteva considerații pe care le consider importante în legătură cu acest uh, dosar. Un prim gând. Conceptul de economie albastră cuprinde un spectru foarte larg de sfere economice care implică uh, inclusiv sectorul maritim și oceanic vorbim și de sectoare eh, ale economiei deja consacrate, dar și unele sectoare și domenii noi. Pe acestea, eh, din urmă, le-am inclus eh, în raportul meu, arătând că comis, comunicarea Comisiei, din păcate, este foarte limitată în domeniul său de aplicare. Tocmai de aceea solicităm Comisiei să extindă conceptul și să reprezinte într-o manieră integrată uh, această economie albastră, inclusiv în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă. Toate uh, activitățile intra și intersectoriale care au, aduc atingere mărilor și oceanelor trebuie aici cuprinse, inclusiv aspectele care, leagă, uh, care se referă la economia zonelor costale. Ceea ce ne prezintă Comisia în comunicarea sa este o abordare cât se poate de limitată. Un al doilea gând pe care vreau să vi-l împărtășesc. Uh, cunoștințele noastre despre mări și oceane sunt foarte limitate în prezent. Și acest uh, lucru, evident, ne limitează și pe noi în abordarea uh, noastră. Ne limitează act marja de, de acțiune în ce privește uh, economia ecologică uh, în domeniul maritim și oceanic. Trebuie să investim mai mult în cunoașterea despre uh, mări și oceane. Avem nevoie de o cofinanțare serioasă pentru a ne dobândi cunoștințele necesare despre biosfera marină, care apoi să ne permită să luăm niște decizii pertinente. Aș vrea să vă mai atrag atenția asupra faptului că programul Orizont 2020 a fost restricționat în ce privește finanțarea sa și asta să știți că va avea repercusiuni grave asupra unor sectoare din economia albastră și va aduce atingere și altor sectoare economice. Și încă un aspect. Rezultatele cercetărilor interdisciplinare trebuie să devină și să fie publice. Pentru că noi am și formulat obiective foarte concrete, adică să avem mai multe date publice în legătură cu resursele vii, dar și cele fosile de pe fundul mărilor, uh, trebuie să um, avem mai mult personal pentru uh, activitățile inginerești și activitățile de cercetare, dezvoltare. Ducem lipsă de personal calificat, ceea ce deocamdată reprezintă un obstacol în uh, exploatarea potențialului eh, complet pe care reprezintă această nouă economie albastră. Deficitul nu este unul minor, adică e, ducem lipsă serioasă de uh, forță de muncă calificată. Și uh, din cauza lipsei de calificări și statutul social al personalului care deocamdată activează în cercetarea, în, în educația cu privire la mări și oceane, eh, au un, au un statut social eh, deficitar. Cunoașterea potențialului eh, și extinderea potențialului economiei albastre Eh, nu înseamnă automat și implicit eh, să creăm niște modele de eh, creștere economică care să fie centrate doar pe aspectele acestea de, de economie. Tocmai asta e diferența în, în, econo, în economia albastră. Trebuie ca aspectele economice să, se le, să fie corelate cu cele de ecologie în ce privește nivelele de exploatare ale acestor resurse, trebuie să avem o perspectivă pe termen lung și nu trebuie să ignorăm uh, perioadele de regenerare pentru diferitele forme de energie și pentru diferitele resurse. Trebuie uh, sigur să corelăm toate aceste aspecte și cu cele de combatere a modificărilor climatice și cu cele de ecologie generală. Toate aceste elemente trebuie introduse pe orizontală în toate programele noastre de activitate. În al șaselea rând, încercăm să stabilim un cadru de finanțare adecvat pentru promovarea economiei albastre și pentru crearea locurilor de muncă pe care economia albastră le promite. Asta nu înseamnă că trebuie să creăm noi instrumente financiare, nu, nici de cum. Trebuie însă să uh, folosim, uh, să gestionăm mai bine fondurile, de pildă cele structurale pe care le avem. Uh, de pildă, putem îmbunătăți alocarea fondurilor pentru cercetare, ținând cont și de prioritățile și cerințele de cercetare pentru economia albastră. Aici uh, sunt de menționat uh, și diferite organizații, inclusiv organizații neguvernamentale, care trebuie să participe și ele, alături de cele științifice, la activitatea uh, noastră de cercetare. În al șaptelea rând, spun în raport că este nevoie de o specializare pe această nouă economie albastră, pentru că aici se constituie un nou Uh, lanț uh, valoric ce trebuie mai întâi definit și apoi exploatat. Și, uh, în al optelea rând, sunt vizate de economia albastră, în special zonele portoare, costale, insulare, um, și pentru aceste pentru aceste regiuni trebuie ca economia albastră să reprezintă un potențial de creștere și dezvoltare și nu o amenințare. În același timp trebuie exploatate toate sinergiile uh, posibile uh, pe care această nouă economie le prezintă. În limita uh, în, în limitările care ne sunt impuse din punct de vedere formal, trebuie totuși să încercăm și o abordare sectorială, adică trebuie să ținem cont de pescuit, acvacultură, pescuitul marin, Eh, explorarea de eh, resurse minerale și biologice, biotehnologia. Deci am încercat să eh, enunț câteva sectoare pentru care trebuie să formulăm obiective concrete. Nu trebuie să ținem cont doar de acele sectoare care sunt moderne acum, care sunt în creștere senzațională, cum ar fi biotehnologia, ci trebuie să ținem cont și de activitățile tradiționale legate de măși oceane, construirea și, construcția și repararea de, reparația de nave, pescuitul tradițional, pentru că și acestea generează în continuare locuri de muncă. Deci aceste sectoare tradiționale nu trebuie uitate și nu trebuie neglijate. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie, ci asociamo la plav. Mulțumim foarte mult. Da, aplauzele sunt îndreptățite, pentru că, iată, ne-au fost prezentate și propuse foarte multe idei valoroase. Și acum, doamna Ispirachi de la PP. Eh, good morning to all. I would like first and foremost... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc mai întâi colegul nostru Ferreira pentru efortul extraordinar pe care l-a depus pentru realizarea acestui proiect de raport. Domnule Ferreira, eh, veți putea să vă așteptați eh, însă la multe amenamente din partea mea și a eh, grupului meu, PPE, pentru că, nu e așa, suntem de acord că nu putem fi de acord în toate privințele. Eu aș vrea să mă concentrez acum pe următoarele puncte pe care eu personal le consider importante și pe care ar trebui raportorul să le scoată în evidență mai bine. Dacă îmi permiteți, voi trece la limba greacă, pentru că acesta este și un mesaj pentru Uh, cetățenii din uh, Grecia. Mai întâi, se spune că au fost analizate mai întâi sectoarele uh, economiei tradiționale și acele au fost, acestea au fost cele care au fost introduse mai întâi în economia albastră. Nici nu cred că e greșit astfel. Și atunci întreb de ce abordarea Uh, actuală a economiei albastră ține la perpetuarea status quo-ului actual, uh, care implică, uh, care implică, um, de fapt, un fel de protecționism pentru sferele deja consacrate de activitate. Până la urmă, economia albastră ar trebui să fie un uh, element de competitivitate. Deci trebuie să privească și înainte, nu doar înapoi. Dacă ne uităm la uh, șantiarele navale, vorbim evident de uh, sectoare economice tradiționale, la fel este și cazul reparațiilor de nave maritime, dar nu se vorbește de acele demersuri, eh, acele activități de retrofitting, de reechipare sau modernizare ehm, și nici dezmembrarea navelor nu este eh, inclusă. De asemenea, eh, lipsesc elemente de punere aplicare a rezultatelor de cercetare care vin să slujească Uh, economiei albastre. Uh, de asemenea, nu, nu sunt menționate posibilitățile de, de atragere a capitalului și a investițiilor de capital. Un alt aspect. Uh, este vizat aici planul strategic pentru definirea nevoilor pentru toate sectoarele care sunt implicate în economia albastră. Eh, sigur, toate sectoarele vor să fie finanțate corespunzător, dar trebuie să vorbim eh, la finanțare și de finanțarea din bani publici. Aici trebuie este nevoie de criterii foarte clare și eh, eu zic că investițiile trebuie să vizeze mai întâi sectoarele care au cel mai mare potențial de creștere. Tocmai de aceea cred că ar trebui să începem uh, cu doar câteva sectoare pe care le-am considerat prioritare sau cu potențial crescut și nu să includem încă de la început uh, toate, uh, toate sectoarele, așa să dăm fiecăruia câte puțin. Pentru că asta nu cred că ar folosi prea mult. Și un alt aspect care pentru mine foarte important în creșterea economică albastră este turismul. În turism putem supraviețui în mod ecologic uh, și turismul generează foarte multe locuri de muncă, 12 milioane de locuri de muncă, 5% în PIB-ul european și să nu uităm și de turismul cultural, care uh, reprezintă 40% din turismul european. Trebuie să sprijinim aceste uh, activități în turism și în creșterea economică albastră trebuie să ținem cont de turismul ecologic, de turistul, turismul cultural. Dar uh, turismul uh, în zonele costale uh, reprezintă 3,2 milioane locuri de muncă. Deci este vorba de un sector cu, uh, cu un potențial economic uh, foarte serios. Sigur că putem fi în dezacord în ce privește punctele noastre de vedere, pentru că provenim din grupuri parlamentare diferite. Însă obiectivul nostru, totuși comun, este să creăm mai multe locuri de muncă pentru cetățeni și să avem o creștere economică în Europa. Și toate amenamentele PPE vor fi, se vor orienta după ce ați deziderat comun. Încă o dată, îi repet colegului meu Ferreira că uh, mă aștept să avem o cooperare fructuoasă cu dumnealui și cu reprezentanții celorlalte grupuri. Vă mulțumesc foarte mult. Eu nu am făcut referiment ai tempi, că Mulțumesc. Eu acum nu v-am spus nimic în legătură cu timpul de vorbire, la cât să vă limitați și observ că fiecare cam face cum dorește, dar trebuie să vă atrag atenția că nu avem foarte mult timp la dispoziție și de acum încolo vă rog să vă exprimați ceva mai succint. Acum dau cuvântul doamnei Dali din numele socialiștilor și democraților. Ferreira for a good initial draft of this report, which in my opinion outlines the main... Pentru un prim raport care acoperă chestiunile principale, aș vrea să mă concentrez asupra a cinci puncte principale și sper că sunt propuneri care vor fi înaintate și preluate de comisie. În primul rând, când vorbim despre oceanele și mările europene, vorbim despre ceva extrem de divers. De la adâncimile Oceanului Atlantic până la Marea Neagră din România, de la Oceanul Arctic și până la Marea Mediterană, e vorba de un peisaj extrem de variat, așadar nu putem avea o politică o comisie, a comisiei unilaterală. Trebuie să împărțim toate oceanele și măile în zone și fiecare zonă trebuie să aibă specificul său și inițiativele sale în funcție de obiectivele proprii. În al doilea rând, sunt de acord cu raportorul când spune că documentul înaintat de comisie este oarecum vag, dar iată, e o șansă pentru noi pentru a formula o strategie care să ducă la rezultate pozitive, pentru că e vorba de un domeniu încă insuficient exploatat. Grupul din care fac parte vor depune, va depune multe amendamente, în special în ceea ce privește domeniul energetic și resursele inovatoare de energie. Acolo e vorba de foarte mult potențial încă neexploatat. În al treilea rând, raportorul vorbește despre nevoia de a identifica sursele de finanțare, despre investițiile necesare, suntem de acord. Însă, pentru a putea identifica soluțiile financiare, trebuie ca fiecare stat membru să desfășoare o analiză și să cuantifice potențialul acestei economii albastre. Numai în urma unei astfel de analize putem să avem o imagine de ansamblu a informațiilor financiare. Trebuie să ne asigurăm că proiectele nu sunt dublate și astfel sursele financiare nu sunt risipite. Mai departe, ar trebui să putem identifica mai multe arii maritime comune ca zone de conservare. O astfel de inițiativă ar putea să protejeze zonele supraexploatate și să permită regenerarea. Trebuie să avem în vedere durabilitatea pe termen lung. În al... Apoi, aș dori să propun Comisiei să ceară înființarea unei agenții maritime, e o propunere pe care o voi înainta eu, pentru că cred că e nevoie de o astfel de agenție care să gestioneze toate aspectele legate de mări și oceane. Uneori, stânga nu știe ce face dreapta și cred că pur și simplu trebuie să avem aceeași organizație umbrelă, o agenție sau un Consiliu Suprem Maritim care să coordoneze toate politicile relevante. Aș vrea să știu care este opinia raportorului și a Comisiei în această chestiune. Mă voi opri aici. Abia aștept discuțiile cu raportorul și cu raportorii din urmă pentru a formula împreună o strategie care să adeseze întregul potențial al economiei albastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! De la Verzi. Sí, gracias, eh, Presidenta. Eh, en castellano, mm,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 Sugestia raportorului de a include mai multe domenii în propunerea inițială, de exemplu agricultura, e nevoie de mai multe investiții și de studii pentru a dobândi cunoștințele necesare despre mediul maritim, bineînțeles în linie cu principiul durabilității. Mulțumim, doamna președinte, colega noastră Kelly. Um, having done a report on... Vă mulțumesc. Mă bucur foarte mult să văd că trecem mai departe. Bineînțeles că economia albastră are un potențial enorm și nu e vorba doar de turism și acvacultură, dar iată și de domeniul energetic. Și aș vrea să menționez două aspecte. În primul rând, proiectul West Wave în regiunea din care vin eu, în care energia maritimă va furniza energia electrică până în 2018. Sperăm că acest proiect să fie preluat și în alte regiuni. În al doilea rând, un alt proiect la fel de important, așa cum a spus și raportorul, este trist că orizontul 2020 e din ce în ce mai limitat, pentru că uh, dacă mările și oceanele sunt utilizate durabil, trebuie să avem și mai multe investiții. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Chinem, din partea Comisiei vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc în special raportorului pentru documentul pe care l-am urmărit cu interes. Credem că acest raport acoperă mai multe chestiuni care sunt importante și din punctul nostru de vedere. Aș vrea totuși să clarific poate o idee nu foarte precisă, și anume la ce se refer care e domeniul de acoperire a, al comunicării în privința economiei albastre. Nu ne referim doar la sectoare noi sau sectoare tradiționale precum forajul, vrem să avem o abordare mult mai largă și atunci când vorbim de inovare, ne referim atât la sectoare tradiționale, precum construcția de nave sau pescuitul, dar și la domenii noi, biotehnologia sau energia maritimă. Și cred că inovarea e un concept important în toate aceste domenii. Întrebarea este cum putem să ne dăm seama de potențialul complet al economiei albastre și așadar de sursele de finanțare de care e nevoie. E un aspect pe care Comisia îl are în vedere și putem să avem în vedere și crearea unei agenții care să se ocupă de această problemă. E ceva la care nu ne-am gândit până acum, trebuie să așteptăm versiunea finală a raportului și atunci vom înainta și am comentariile. Mulțumesc! Mulțumesc. Un comentariu pentru jumătate de minut raportorul, domnul Ferreira, pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc. Aș vrea să le mulțumesc tuturor vorbitorilor. Am luat act de toate comentariile dumneavoastră și de sugestiile pe care le-ați înaintat. Există puncte în care suntem de acord, dar bineînțeles și puncte asupra cărora nu suntem de acord. Vom discuta propunerile și sunt convins că vor apărea idei noi în discuție. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. O dezbatere, iată, foarte succintă, însă foarte interesantă. Pentru amendament avem termenul de 16 aprilie la prânz, ora 12. Acum doar cuvântul doamnei Castilio, care ne va vorbi despre triloguri. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, trilogurile sunt în desfășurare în privința regulamentului referitor la piața unică în telecomunicații. E un document care a fost adoptat în Parlament acum un an, mai precis 3 aprilie 2014, însă nu am putut să începem trilogul mai devreme pentru că am avut alegeri europene, apoi alegerile pentru comisie și, de asemenea, pentru că Consiliul s-a mișcat foarte încet. Le-a luat foarte mult timp să se pună de acord. Așadar, a durat foarte mult ca președinția letonă să înceapă mandatul, în ciuda eforturilor depuse de președinția italiană. Deci, trilogul a început, de fapt, mai târziu, în timpul președinției letone. Am avut deja o primă reuniune și mai multe reuniuni tehni tehnice, mai precis două, și va avea loc foarte curând a treia. Al treilea trilog va avea loc pe 23 aprilie, adică marțea viitoare. Iată cum stau lucrurile în acest moment. Președinția a spus încă de la bun început că în ceea ce privește cei trei piloni care stau la baza regulamentului, dacă vorbim despre relațion a, esta, eh, a este regulament. Abordarea generală, spectrul, Comisia dorește ca aceasta să fie exclusă din negocieri Parlamentul European insistă asupra importanței spectrului pentru a avea o piață a telecomunicațiilor la nivel european. Noi dorim foarte mult, insistăm acestul, asupra, asupra acestui aspect, ca problema spectrului să fie inclus în discuții, însă vorbim și de roaming și de neutralitatea rețelei deschise. Comisia <clears throat> care se ocupă de piața internă a cerut să fie discutate mai multe aspecte referitoare la drepturile consumatorilor. Comisia INCO ar dori ca regulamentul să aibă și asta în vedere, drepturile consumatorilor în ceea ce privește roamingul și rețelele deschise. La un moment dat s-a spus că aceste drepturi ale consumatorilor vor fi incluse în o directivă, directiva privind serviciile universale, însă în ciuda acestui lucru, Aspectele mai specifice vor fi și ele discutate pentru a vedea dacă le putem include în regulament. Va fi un subiect discutat în cadrul trilogului. Acum, în ceea ce privește neutralitatea rețelei, aici nu suntem de acord cu poziția Consiliului. E chiar o mare diferență. Poziția Parlamentului e următoarea. Dacă ne referim la roaming, nu ar trebui să existe taxe în plus pentru acest serviciu. Pentru situațiile în care oamenii călătoresc în altă țară și folosesc serviciile de voce sau date. Nu am să mai vorbesc foarte mult, mă voi referi însă și la neutralitatea rețelei deschise și aici avem poziții destul de divergente și Comisia planifică să înainteze sugestii pentru a avea în cele din urmă un acord. Vă mulțumim, vă dorim mult succes în lucrările acestui trilog și poate vom relua subiectul la următoarea reuniune. Domnul Lange, care ne va vorbi despre concluziile pozitive ale altui trilog. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna președinte. Trialogul cu privire la uh, utilizarea indirectă a terenurilor s-a finalizat, dar nu cu un rezultat uh, final. Uh, la 1 aprilie nu am putut să ajungem la o concluzie comună și atunci Parlamentul a mai făcut o propunere prin Comisia de Mediu, care este responsabilă pe fond am preluat atunci în mare parte poziția Consiliului, anume pentru uh, combustibilii, biocombustibilii pentru, de a doua generație. Uh, avem acum obiective neobligatorii, facultative. Acum, uh, Consiliul, după o poziție divergentă inițial, a reușit să agreze poziția noastră și um, pot să vă spun că între ITRE și ENVI a existat uh, de asemenea divergențe pentru că s-a ajuns în a doua uh, lectură. Eu am fost uh, urmașul lui Vidal Cadas pe acest raport și raportor. Pot să spun că factorii log nu sunt avuți în vedere Însă am fost cu toții de acord că trebuie să existe o obligație de notificare pentru acele sectoare în domenii în care uh, criteriile sunt în curs de elaborare. În al doilea rând, am stabilit uh, o valoare maximă, un prag maxim pentru biocombustibilii de prima generație. Um, aici uh, inițial propunerea era de 6,5% în Comisia ITRE, după aceea s-a ajuns chiar dincolo de acest prag la 7%. Uh, apoi am uh, definit un obiectiv uh, opțional pentru biocombustibilii de nouă generație de 0,5%. Un punct pe care însă n-am reușit să-l impunem este că nu avem un subobiectiv uh, obligatoriu pentru bioetanol, ceea ce ne-am fi dorit. Și de asemenea, inclus o perspectivă uh, temporală uh, pentru perioada de după 2020 la cererea ITRE și raportorul Torvaț a fost de acord și anume că Comisia este invitată să elaboreze un proiect de propunere legislativă pentru gestionarea rațională combustibilor după 2020. În ansamblu am făcut concesii minime și putem să spunem că trialogul uh, până la urmă este o succesiune de compromisuri, dar putem fi în același timp uh, uh, putem fi în același timp mulțumiți pentru că mai toate profundurile noastre au fost agreate. Eu de aceea recomand un vot pozitiv. La asta va fi discutat acest raport. Mulțumesc. I colegi, mi dispiace că nu ci sia stata una presenza più numerosa perché Mulțumesc foarte mult. Îmi pare că nu sunt prezenți mai mulți colegi, pentru că aceste informări în privința dialogului au fost foarte importante. Le mulțumesc colegilor care ne-au prezentat situația și cu siguranță cred că e foarte important să cunoaștem conținutul acestor concluzii. Vă mulțumesc, ne reîntâlnim după pauză la ora 3.